Textele adoptate cu această ocazie vor fi transmise mai departe. Cred că putem suspenda ședința noastră și vă urez călătoria